Eh, pentru decizii legate articolului 70a în ce privește negocierile interinstituționale și pentru mandatul în cadrul a trei proceduri legislative. Cele trei propuneri au fost traduse în toate limbile de lucru și pot fi găsite uh, sub titlul Seance en direct. Aceste decizii sunt considerate ca fiind adoptate dacă uh, nu vor exista 40 de membri care în termen de 24 de ore să solicite în scris uh, o modificare. Acestea sunt solicitările legate de acorduri în prima lectură. Deci veți găsi la seans on direct. Avem termen de 48 de ore pentru ca un grup politic să se opună sau 40 de deputați să ridice o obiecție, dacă nu mandatele sunt considerate ca fiind aprobate. Conform articolului 74 al regulamentului, marți împreună cu președintele Consiliului voi semna șapte acte legislative care au fost adoptate în uh, procedură regulamentară. Titlurile acestor documente vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Iar acum revenim la ordinea de zi. Iar în legătură cu